Thank you all. Thank you. So if you agree, dacă sunteți de acord, chiar la timp, pentru că am recuperat uh, întârzierea pe care am acumulat-o acumulat la începutul zilei. Deci putem trece la punctul 10 de pe urmă de zi. Este vorba despre situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană, raportul anual pe anii 2018-2019. Raportoare pentru acest dosar este doamna Claire Daly din partea GUE și vom examina proiectul de raport acum. Aveți cuvântul, după care vom avea o dezbatere. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să pot prezenta proiectul de raport și aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc lui Megan Killian de la Uh, secretariatul meu și tuturor colegilor de la secretariatul GUE și tuturor celor care au pregătit acest raport. N-au primit uh, niciodată uh, recunoașterea necesară, dar ei sunt cei care pregătesc aceste rapoarte pentru noi. Mulțumesc încă o dată pentru munca depusă. De obicei, E mare interes în jurul acestui raport, pe drept cuvânt, pentru că Carta Drepturilor Fundamentale a fost o mare înfăptuire a Uniunii Europene, însă eu cred că după 10 ani Trebuie să vedem unde ne aflăm acum, uh, ce s-a pus în aplicare din această carte și ce putem face pentru ca aspirațiile din această carte să uh, devină concrete pentru cetățenii noștri și aceasta a fost și abordarea pe care am propus-o când am întocmit acest raport. Să, fim, să avem o abordare puțin mai strategică. La fel am procedat uh, și având în vedere faptul că Comisia publică Uh, un raport anual, o face și anul acesta, dar va uh, publica și ea un raport pentru a aniversa 10 ani de la intrarea în vigoare a cartei. Și bă, raportul Parlamentului va alimenta această revizuire strategică a Comisiei. Aceasta a fost uh, intenția noastră, ne-am întâlnit cu raportorii, fiecare dintre noi a încercat să aibă, să, să își aducă contribuția la un raport mai concis, să știm care sunt dorințele și ce obținem în final uh, nu e una și alta la sfârșit, dar în orice caz am dorit să avem un raport puțin mai concis și mai țintit. Și de deci aș dori să spun că în mod deliberat nu s-a menționat uh, totul. Au fost chestiuni care au fost uh, lăsate deoparte, dar nu din lipsă de respect sau că am considerat că nu sunt importante, dar uh, noi considerăm că comisia noastră a depus eforturi în alte domenii în 2020, în statul de drept și așa mai departe și credem că nu are sens să repetăm toate aceste activități în acest raport. dacă facem o listă a încălcării drepturilor fundamentale exhaustivă, poate nu ne ajută neapărat, dar doream să spunem uh, care sunt domeniile în care aceste drepturi fundamentale nu au fost luate în calcul sau au fost amenințate. Și am recunoscut că există sta- probleme în statele membre în Europeană în legătură cu uh, punerea în aplicare a cartei, dar există și situații în care uh, drepturile fundamentale au regresat și au fost uh, călcate în picioare. Uh, avem de a face cu idei uh, rasiste, xenofobe, uh, islamofobie, violență împotriva refugianților, a migranților, a solicitanților de azil, atacuri la adresa presei libere și așa mai departe. Deci am încercat uh, să fim puțin mai sintetici și o să prezent raportul, pentru că nu trebuie să fii un geniu ca să-ți dai seama că raportul în forma actuală este puțin dezechilibrat. Recunoaștem asta, ne asumăm, dar poate că ar fi bine să vă explicăm de ce uh, lucrurile stau așa. Uh, am uh, împărțit raportul în cinci chei, drocuri economice și sociale, libertăți fundamentale, libertate și statul de drept și corupția. Poate că ați observat în proiectul de raport că drepturile economice și sociale, partea aceasta, este extrem de prezentă deocamdată în raport și aș dori să le explică de ce colegilor. Pentru mine, știu că uh, colegii probabil nu vor adăuga la această elemente la această parte, consideram că este important uh, să o mențin, dar uh, să las și loc uh, pentru părțile unde colegii doresc să elaboreze puțin mai mult pe marginea altor libertăți, tratamentul egal și așa mai departe. Deci mi-am dat seama cum stau lucrurile și deci partea uh, legată de, deci partea economică și drepturile sociale probabil că nu va crește și de apoi pentru părțile următoare îi las pe colegi să mai adauge. Foarte pe scurt. Pe partea economică uh, și drepturi sociale, noi considerăm că sunt chestiuni cruciale. Unele sunt de competența Europei, altele sunt de competență europeană, dar trebuie să vedem cum drepturile fundamentale sunt afectate de către uh, lipsa de securitate economică și socială. Dacă n-ai o casă sau dacă nu ai uh, mâncare suficientă, nu-ți mai pasă dacă ești discriminat sau așa mai departe. Deci sunt chestiunile cele mai stringente și știm că grupurile dezavantajate sunt cele mai vulnerabile, sunt cele ale căror drepturi fundamentale sunt cele mai încălcate. Mai există o parte legată de dreptul la tratamentul egal. Aici am procedat puțin diferit, respectiv am încercat să prioritizăm drepturile de reproducere și sănătate sexuală. Dacă nu-ți poți controla corpul, nu are sens la un moment dat să vorbești despre calitate. Dar în domeniul uh, discriminării etniei rome, care întotdeauna menționată pe drept cuvânt în aceste rapoarte, să vedem în ce constă ea. Deci am folosit această parte pentru a spune lucrurilor pe nume. Femeile rome din Europa sunt uh, segregate în maternități. Nu pot să folosească aceleași toalete, nu pot să doarmă în aceleași saloane cu celelalte uh, mămici. Deci, uh, e o situație îngrozitoare și cred, credeam că e mai bine să abordăm așa, din această prismă, uh, drepturile de, societate, de, de sănătate de, sexuală și ale reproducerii pentru etnia romă. Apoi, alte părți se referă la libertăți, libertatea presei, dreptul de întrunire, care a fost amenințat în multe state membre și, de asemenea, foarte important, la comisia noastră am discutat în ultimele luni despre situația migranților și solicitanților de azil, care ne ocupă uh, pe drept cuvânt o mare parte din activitate și considerăm că este important să figureze în raport cu alte elemente legate de statul de drept și corupție. Chiar ieri s-a vorbit la comisia noastră de faptul că trebuie să uh, abordăm frontal problema corupției. Iată doar așa o scurtă privire de ansamblu. Așa cum am spus, raportul este conceput astfel încât să permită colegilor să își aducă contribuția și să, uh, să se îmbogățească raportul. Deci aștept contribuții din partea colegilor și aștept cu nerăbdare cooperarea cu toate grupurile politice să uh, avem un proiect uh, colectiv, dar sper să rămână un raport concis pentru că dacă nu prioritizezi, atunci nu mai spui nimic relevant. Și cred că trebuie să uh, evidențiem uh, anumite uh, părți importante în acest raport la 10 ani după Carta Drepturilor Fundamentale. Mulțumesc colegilor și uh, membrilor secretariatului pentru eforturile depuse. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Daly! Începem dezbaterea. Cu mare plăcere voi da cuvântul colegilor care doresc să intervină. Începem cu raportorii alternativi. Primul, Avem uh, o listă cu vorbitorii. Uh, Carol Ressler de la PPE a cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc pentru munca la proiectul de raport, dar și declarația explicativă care a încercat să clarifice unele dintre poziții. <clears throat> Discutând situația legată de drepturile fundamentale, uneori e poate ușor să insiști prea puțin pe unele părți, să insiști prea mult pe altele. Înțeleg tentativa de a ne concentra cât mai mult și noi considerăm că în ce privește un raport oficial e mult mai important să ne bazăm pe fapte și măcar să avem o tentativă de abordare integrală, holistă, pentru un subiect atât de important legat de situația drepturilor fundamentale. Vedem nevoia de a menționa subiecte specifice, după cum a făcut raportorul, modul în care drepturile fundamentale suferă un impact semnificativ, cum ar fi situația refugiaților, minoritatea romă, dar și demonstranții pașnici, însă în același timp excluzând sau ignorând segmente mari în care drepturile fundamentale pot fi afectate sau sunt afectate negativ, transmitem un mesaj greșit pentru multe grupuri vulnerabile. Iată de ce între prioritățile noastre am subliniat câteva domenii în care am dori sau pe care am dorit să le acoperim, cum ar fi situația grupurilor vulnerabile, drepturile și libertățile <clears throat> tot mai periclitate, dacă ne uităm la provocări moderne, considerăm că măcar în amendamentele noastre să încercăm să acoperim toate grupurile vulnerabile. În ce privește situația umanitară la frontierele externe ale UE, cu siguranță vedem nevoia unei formulări care să țină cont de toți factorii, de la demnitatea și siguranța migranților, de să includem și lupta împotriva traficului de ființe umane, a contrabandei, dar și securitatea cetățenilor, care este printre primele articole ale cartei. Schimbări rapide tehnologice și digitale, dar și lipsa de legiferare adecvată pe aceste subiecte în prezent au provocat îngrijorare, fiind foarte limpede că drepturile fundamentale pot suferi un impact uh, din mai multe puncte de vedere. Încălcări ale vieții private, ale protejării datelor personale ale cetățenilor. În fine, Agenția Drepturilor Fundamentale a menționat în raport și faptul că văd antisemitismul ca fiind una dintre principalele cinci provocări pentru cetățenii Europei în prezent cu care se confruntă și am sugerat să acoperim această chestiune crucială în domeniul libertății de religie. Considerăm de asemenea că e important să respectăm libertatea de exprimare, libertatea de adunare și libertatea de gândire. Din păcate, nu vedem acest lucru complet uh, acoperit în acest prim proiect de raport, dar salut angajamentul raportorului de a încerca să includă acest element într-o fază ulterioară. Iată direcțiile amendamentelor pe care le vom avea și aștept cu interes să cooperăm și voi încerca cel puțin în ce ne privește pe noi să facem acest raport puțin mai echilibrat, mai holist și cuprinzător. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. Mulțumim raportorii Pepe. Acum raportorul SCD. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Mulțumesc mai întâi raportorului secretariatului pentru munca încunată de succes depusă și co co-raportorului din umbră pentru cooperare. Nu cred că e necesar să spun, dar totuși o să spun democrația, drepturile fundamentale și statul de drept nu pot fi luate de gata, cel puțin în această perioadă în care vedem o dezmembrare a acestor trei lucruri în unele țări, dar ceva care se răspândește încet dacă nu spunem clar că nu e acceptabil. În legătură cu raportul, m-am numărat printre cei care, după cum a spus raportorul, e ceva concentrat, e scurt, un raport scurt, cred că e mai accesibil pentru oameni să-l citească și să-l folosească în munca lor. Totuși sunt puncte foarte bune menționate, după cum a spus antevorbitorul, dar sunt unele locuri unde e spațiu suficient de îmbunătățire. Și după cum probabil știți, ca social-democrați, drepturile sociale sunt esențiale. Drepturile sociale trebuie să meargă mână în mână cu drepturile de bază. Cu toate acestea, există niște îmbunătățiri uh, în acest sens și se concentrează foarte mult, cum a spus doamna raportor, pe drepturi sociale și mai puțin pe alte drepturi, care cred că ar fi important de subliniat mai mult, mai ales în această perioadă în raport După cum se spune, Uniunea Europeană nu doar că e una monetară, e una socială pentru oameni și nu doar pentru capital, dar să nu uităm că mai presus de toate e Uniunea bazată pe valori comune, după cum se spune în articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene. Și cred, după cum spuneam, sunt îmbunătățiri în acestea. În plus, aceste rapoarte au tendința să devină un catalog de țări care au probleme mai eh, grave sau mai puțin grave de respectarea drepturilor fundamentale. Toate problemele sunt importante, să vedem când se întâmplă, cine, cum, împotriva cui. Dar pentru a nu ajunge la un catalog trebuie să fie o idee, o filozofie de ce se menționează anumite țări și nu și altele. În acest proiect nu văd acest lucru. Nu putem permite un raport de important să devină instrument politic. De ce spun asta? Pentru că în calitate de nou deputat, de multe ori m-am plictisit de discuțiile pe care am auzit în unele țări care nu înțeleg situația din unele țări. Nu e vorba, din păcate, doar de cazuri izolate. Suntem într-o Europa unită nu e vorba doar de cazuri izolate de încălcarea drepturilor fundamentale, au devenit încălcări sistematice și dezmembrarea instituțiilor <clears throat> care au în centru responsabilitatea să ne apere împotriva oricărei încălcări a drepturilor omului. E ceva ce raportul nu reflectă pe deplin. Un alt aspect. Raportul menționează foarte mult Consiliul Europei și ca organism politic și în altă calitate, dar noi, în actualul text, nu uh, ne ocupăm la fel de bine sau nu subliniem munca importantă a propriilor organisme. Uh, nu în ultimul rând, Agenția Drepturilor Fundamentale. Dacă nu menționăm activitatea importantă a instituțiilor noastre, atunci cine o să facă asta? Cred că sunt niște puncte sau subiecte care sunt discutate pe care am putea să le legăm și de munca importantă a Agenției Drepturilor Fundamentale, să subliniem rezultatele acelor rapoarte. În fine, consider, după cum a spus antevorbitul, că antisemitismul, de exemplu, nu e suficient menționat, islamofobia, afrofobia trebuie menționată. În anii trecuți am văzut atacuri teroriste. Ieri a fost un astfel de atac, atacuri teroriste împotriva unor grupuri din cauza religiei sau a contextului din care vin. Aș mai avea mai multe de spus, dar mă opresc aici și o să propunem amendamente în baza punctelor menționate, dar și altele care încă nu au fost menționate. Și cu asta vă mulțumesc. Acum, din partea Renew, doamna Parasautundula, poate cineva o înlocuiește? Cineva de la Renew? Mulțumesc, domnule președinte. O să citesc o declarație a colegii și apoi adaug și eu două sau trei propoziții proprii. Doamna da, spune că, după părere, raportul nu reflectă adecvat situația în care se găsește Uniunea Europeană în ce privește respectarea drepturilor fundamentale. E o bază de lucru, dar ar fi nevoie de contribuții de alte grupuri politice nuanțările unor declarații din text. Raportul sublinează unele aspecte legate de drepturi economice, sociale, egalitate, libertate, migrație, azil. Fără îndoială, acestea sunt importante și sunt aproape pentru totul de acord cu ele. Problema este că sunt aspecte cruciale care rămân nemenționate în corpul raportului, cum ar fi încălcările drepturilor legate de educație, legate de dezinformare sau produse în mediul digital, <clears throat> discriminarea, discursul de ură legate de rasism, intoleranță, nu sunt suficient de detaliate, se uită cu înainte ce mai mult probleme de care ne lovim e normalizarea acestui tip de discurs. Încălcările drepturilor pentru a submina statul de drept și democrația trebuie de asemenea să fie mai mult dezvoltat în text. Din potriva, raportul menționează la considerente o atitudine aparținitoare politică inadecvată. Un astfel de raport e instrumentul potrivit pentru a ne stabili prioritățile ca instituții de a transmite un mesaj politic ferm altor instituții, statelor membre și cetățenilor. Eu, adică colega, doamna Prazotuna, o să prezintă diverse amendamente pentru a completa conținutul raportului și a clarifica unele propuneri. Asta era declarația raportoarei din umbră. Și acum am eu câteva scurte observații. În primul rând, cred că n-ar trebui să pierdem prea multă energie pentru a încerca să evităm un pom de Crăciun. Asta facem tot timpul și oricum va fi pom de Crăciun și așa e, că toată lumea are diverse priorități și dorințe. Să încercăm <clears throat> măcar să fie un raport foarte bogat, e adevărat că proiectul de raport se concentrează pe număr limitat de subiecte. Are, într-adevăr, o părtinire politică și ideologică, dar asta e, cu toții suntem politicieni, avem anumite atitudini sau păreri politice. Aici propunem amendamente și contez pe flexibilitatea raportoarei de a negocia un compromis sau mai multe amendamente de compromis bune. Să arăți pe cineva cu degetul. <clears throat> În fine. Nu știu cât e de bine. Și noi am cerut mecanismul larg cu privire la democrație, statul de drept, și drepturile omului. Comisia va propune ceva mai restrâns. Noi am cerut recomandări specifice pe țară. Cât timp e ceva echitabil, să nu evităm să arătăm cu degetul pe cineva care nu face bine, să nu evităm să spunem lucrurilor pe nume. Și, în fine, aș vrea să întăresc ce au spus alții. E o gamă diversă de chestiuni <clears throat> pe care le vedem în multe state membre care nu sunt incluse în acest raport, LGBTI, homofobia, libertatea cuvântului, încălcările vieții private, o gamă diversă de lucruri, multe care se leagă și de ascensiunea extremismului de extrema dreaptă, după cum am auzit și ieri, Sper că vom putea extinde și îmbogăți raportul și eu arăz, îi urez mult succes, domnule raportor. Mulțumim, doamna Indveld. Acum, din partea verzilor, doamna Diana Riva. Mulțumesc. Aș vrea în primul rând să îi mulțumesc, doamne raportor, pentru atitudinea proactivă și buna cooperare și atenția cu care a făcut acest raport. În ultimii câțiva ani pe care acoperă acest raport am văzut clar o regresie în apărarea drepturilor fundamentale și a drepturilor omului în Europa, ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze pe toți, pentru că este unul dintre principalii piloni ai structurii. Drepturile fundamentale au construit Europa pe care o cunoaștem azi și trebuie să o promovăm și nu să dăm înapoi după cum am văzut în ultimii câțiva ani. Situația critică din țările menționate a fost documentată de diverse organizații, după cum uh, arată acest proiect de raport. Pentru grupul verzilor, e important să trecem dincolo doar de o enumerare a drepturilor fundamentale care fac parte din drepturile cetățenilor. Trebuie de asemenea să subliniem când au fost încălcate drepturile și dacă s-a făcut printr-o misiune instituțională, mai ales în ce privește incriminarea ONG-urilor din Marea Mediterană, a unor uh, organizații ale societății civile, lipsa de protecție pentru lansatorii de alertă în ce privește corupția, ziariștii, uciderea de femei, care trebuie incluse în propunere, ca și alți raportori din umbră. Drepturile LGBTI ale migranților și solicitanților de azil. Trebuie să subliniem modul în care drepturile fundamentale uh, uneori uh, <clears throat> nu sunt protejate din cauza unei inadecvate separații a puterilor. Am văzut în ultimii câțiva ani o problemă legată de libertatea de asociere, de exprimare pe stradă și trebuie să ne ocupăm și de acest aspect și responsabilitatea noastră pentru mediul înconjurător, pentru climă, cum afectează drepturile omului. Nu vreau să mă lungesc cu vorba, cred că vom avea și alte ocazii. Să mai parcurgem acest raport, dar cred că e o ocazie foarte bună încă o dată să uh, vorbim, să acționăm despre drepturile fundamentale. Dacă nu acționăm, n-are rost să mai fim în Parlament. Mulțumesc de la ECR. Doamna Vișnevska. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Aș dori și eu să mulțumesc uh, raportoarei pentru prezentarea raportului. Însă, uh, cred că raportul acesta este părtinitor și Uh, nu este suficient de cuprinzător. Este foarte important ca atunci când uh, descriem uh, drepturile și aplicarea lor din Cartea drepturilor fundamentale să ne bazăm pe fapte concrete. Și eu cred că acest raport merge prea departe pentru că el știrbește suveranitatea statelor membre. De exemplu, atunci când se verbe despre drepturile privind sănătatea reproducerii sau avort, acestea sunt chestiuni care sunt exclusiv de competența statelor membre și nu putem să fim de acord uh, să se spună că dreptul de avort uh, este um, uh, afectat negativ, pentru că acest uh, drept nu figurează în Cartea Drepturilor Fundamentale pe care se bazează raportul. Dar în Cartea Drepturilor Fundamentale, la articolul 10, se vorbește despre dreptul la viață și cred că pe acest aspect ar trebui să ne concentrăm. Mulțumesc! Uh, Curtea de Justiție a constatat uh, de-a lungul timpului că Carta nu, drepturilor fundamentale nu trebuie să fie interpretată astfel încât uh, să susțină dreptul la avort. La fel și în ce privește educația sexuală. E un, e un subiect care este de competența statelor membre, deci nu putem aici să vorbim despre încălcarea acestui drept. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede ca Uniunea Europeană să respecte uh, suveranitatea statelor membre în ceea ce privește politica de educație și programa școlară. Și statele membre, uh, ministerele de învățământ, uh, trebuie să organizeze uh, sistemul de învățământ, programa de învățământ, inclusiv educația sexuală. Deci mie mi se pare disproporționat uh, când se vorbește despre o incriminare a uh, educației sexuale în Polonia. E vorba de raport. Pentru că în raport se menționează o rezoluție din anul 2019 în care se vorbește despre incriminarea educației sexuale în Polonia. Atât guvernul uh, uh, polon și eurodeputații din Polonia au explicat că nu există uh, un, o astfel de legislație în Polonia. Nu putem, deci, vorbi despre o uh, incriminare a educației sexuale în Polonia. Deci, iată, continuă să se răspândească minciunile și dezinformarea. Următorul aspect, dreptul la azil din păcate, aici nu se ține cont de uh, contextul mai vast. Uh, dimensiunea externă a migrației este uh, hotărătoare în domeniul politicii europene, în domeniul migrației. Doar dacă cooperăm cu țările de origine și cu țările de tranzit, putem să punem capăt sau să combatem cauzele migrației și putem să luptăm și cu traficul de ființe umane. Și Aș dori să mă refer la cele spuse de o antevorbitoare în legătură cu uh, aluziile la extremismul de dreapta. Poate ar fi fost bine să ascultați cu atenție ce a spus doamna comisar Iurova. Respectiv, trebuie să condamnăm orice formă de uh, extremism, indiferent uh, de ce culoare este, de ce culoare politică este. Și sunt de acord cu această poziție. Însă, uh, când ne uităm la programul de lucru al uh, comisiei actuale, constatăm că uh, Uh, se încearcă stigmatizarea anumitor uh, persoane pentru faptul că luptă pentru respectarea anumitor uh, drepturi și deci nu pot să fiu de acord cu astfel de formă de discriminare pentru că e un discurs tot mai agresiv care este folosit. În orice caz, o să depun și eu amendamente. Mulțumesc! Mulțumim! Vedem acum că și alți câțiva membri vor să contribuie la discuție și le dau cuvântul membrilor care au ridicat cartonașe. Domnul Sansala. Mulțumesc, domnule președinte. Um, sunt recunoscător pentru munca depusă pentru acest proiect de raport prezentat de doamna raportor. Înțeleg că e dificil să ne hotărăm ce să se includă, ce să nu se includă în raport dar iată exact motivul pentru care am fost surprins sau n-am fost surprins că raportul menționează de trei ori în mod direct Spania. Și indiferent de concluziile pe care vreți să le propuneți, și noi atunci putem propune amendamente, cred că e important ca baza de fapte a raportului să fie corectă se vorbește despre un număr tot mai mare de politicieni din Spania care au fost uh, trimiși la închisoare pentru că și-au exprimat părerile sau în exercitarea mandatelor și este pur și simplu fals. Niciun politician din Spania nu e la închisoare pentru că și-ar fi exprimat uh, părerile politice. Și e o acuzație extrem de gravă. Cred că într-un astfel de document un astfel de caracter ar trebui să fiți mai prudenți. Au existat infracțiuni comise de politicieni împotriva ordinii constituționale sau statului de drept din Spania. În al doilea rând, ați vorbit despre situația de la frontieră din orașele Ceuta și Melia. așa numitele returnări sumare de acolo. Că algunas... Se justifică preocupările exprimate de anumite structuri pentru situația la frontierele acestea. Ce este sigur este că acum exact o săptămână Curtea de Justiție Europeană a publicat o hotărâre referitoare la un caz foarte publicizat în ceea ce privește returnările acestea și Curtea Europeană a arătat foarte clar că aceste returnări și împrejurările în care s-au produs respectă în totalitate dreptul european și nu presupun nicio încălcare a drepturilor fundamentale. Și aș vrea să mă refer la aceste două aspecte, în primul rând, dar sigur că vă stau deschis la orice discuții propuse de doamna raportor pe acest subiect. Mulțumesc, doamna Burek, acum. Dziękuję, panie przewodniczący. Jestem posłanką z Polski, gdzie... Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin din Polonia, unde există un număr concentrat de încălcare a drepturilor omului. Femeile sunt victime ale violenței domestice, avortul nu este permis, suferă în special femeile rom, femeile care suferă de dizabilități. Autoritățile noastre locale creează niște zone libere de LGBT și în țara noastră s-au uh, produs multe încălcări multe violențe chiar. Apărătorii dreptului copilului în Polonia spun că pedepsele corporale se acceptă și că se pot, prin urmare, lovi copiii. Acest raport trebuie să includă toate aceste aspecte și trebuie să fie o, un ghid pentru noi. Doamna Invelt, ați vorbit în numele unei colege, dar mă gândesc că vreți să vorbiți și în nume propriu. Doamna Invelt, am vorbit deja și în nume propriu, dar mă refer la intervenția doamnei Fortiga cu privire la stigmatizarea partidelor de dreapta. E o aberație, toată lumea poate avea propriul punct de vedere, dar am să răspund dacă aud oameni, inclusiv din partidul și grupul dumneavoastră, care susțin aici că există o legătură între migrație și viol. Atunci voi protesta pentru că e o minciună nenorocită. Asta înseamnă să-i stigmatizezi pe oameni, să-i inciți la ură. Violul nu este o problemă gravă, este o problemă universală. Și ar fi bine să recunoașteți acest lucru în loc să o folosiți pentru a stigmatiza o întreagă categorie de populație din motive rasiste. La asta mă opun, indiferent de unde vin afirmațiile din stânga, din dreapta. Întotdeauna voi vorbi împotriva acestor fapte. Well, well, well, well, it's... Bun, bun, bun, spune domnul președinte, da. Dacă aveți comentarii, sigur, oricând puteți interveni și redeschide discuția, dacă vreți, se înțelege de la sine. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ar fi bine să nu mi atribuiți intenții sau vorbe care, pe care nu le-am rostit. Indiferent de societățile despre care vorbim, de comunitățile despre care vorbim, unde se produce violență, violența este întotdeauna un lucru rău și trebuie să avem curajul să arătăm cu degetul situații critice. Eu n-am spus niciodată că există uh, astfel de infracțiuni care sunt comise de întreaga comunitate. Kempa, to... Doamna Kempa, doriți să interveniți, văd. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În intervenția mea eu aș pune o întrebare, pentru că suntem împreună de șase ani, dar suntem într-un fel și noi în Europa. Țările din așa zisea veche Europa n-ar trebui să își asume poziția de mentor atunci, atunci când avem de-a face cu uh, astfel de situații în țările noastre? Doamna Sofie, poate că bem o cafea împreună într-o zi, dar nu cu tonul ăsta de profesoară. Vorbim despre două contradicții între punctul 5 și punctul 7. Este un element foarte important, este un document foarte important și aceste contradicții în ton trebuie să fie eliminate. Va fi foarte dificil și totuși ne bazăm pe înțelepciunea raportoarei. Dacă cineva se opune sterilizării și eu mă opun sterilizării, dar vorbim despre avort, deci de încălcarea drepturilor copilului. Și a doua chestiune foarte importantă. În acest raport nu regăsim un element foarte important, protecția creștinilor în Europa, pentru că e nevoie de această protecție pentru creștini. Ieri, doamna comisară Iurova a refuzat să răspundă la întrebarea aceasta care a venit din partea mea. Anul trecut s-au produs atacuri împotriva creștinilor, cam cu ritmul de 5 atacuri pe zi. Deci e un lucru foarte important dacă vorbim despre încălcarea drepturilor diferitelor categorii, femei, rom și așa mai departe, trebuie să includem în aceste categorii și creștinii, împotriva cărora există discriminări nu doar în Europa, ci în întreaga lume. Mulțumim, doamnă Kempa. Dacă nu mai văd pe nimeni să intervină sau nu mai solicită să pună întrebări, dau cuvântul doamnei Deli. Da, înțeleg Comisia este reprezentată aici și veți avea cuvântul, nu? Doamna Barbara Noland, DG Justice, vreți să interveniți aici pe acest raport, vă rog? Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Natalie Stockel. Lucrez în unitatea doamnei Barbara Noland la drepturi fundamentale. Mulțumesc pentru ocazia de a interveni. Vreau să o felicit pe doamna Daly pentru un raport foarte bun foarte bine structurat, cu accentul pus pe niște aspecte cheie, ceea ce nu este un lucru ușor și aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră și eh, deputaților pentru comentarii. N-a fost ușor pentru raportor să reunească toate aceste lucruri și așteptăm forma finală a raportului. Cum a spus doamna Dali, raportul acesta va fi folosit pentru elaborarea viitoarei strategii pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale în UE. Această strategie sperăm să o putem prezenta cam în luna octombrie, deci munca dumneavoastră vine la momentul potrivit. Un element cheie al strategiei va fi modul în care instituțiile europene și statele membre pot să ajute la cei care se ocupă de implementarea cartei, astfel încât drepturile consfințite în această carte să fie o realitate pentru toți. Există un lanț de implementare al cartei și aici intră uh, legiuitorii, avocații, societățile, uh, societă- organizațiile societății civile, uh, ombudsmanul, toate aceste structuri care trebuie să se asigure că drepturile din carte nu rămân teoretice pe hârtie sau niște aspirații, cum a spus doamna Dali, ci o realitate pentru noi toți. Vă mulțumim! Mulțumim pentru comentariu și acum, cum spuneam, dacă nu mai vrea nimeni să intervină, doamna raportor are din nou cuvântul, după care anunțăm și calendarul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie să spun că discuțiile nu o să fie chiar așa scurte cum am fi vrut și ne-am fi gândit. Dar totuși am avut niște discuții foarte bune aici. Mă bucur că am uh, obținut ceea ce am dorit, să provoc un răspuns, pentru că adesea în genul acesta de structuri, rapoartele trec foarte repede și uh, discuțiile propriu-zise se întâmplă în culise între cei care ne ajută să le redactăm. Adesea noi vorbim doar în termen general. Mă bucur că am avut o discuție așa intensă și animată și le mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenție în acest sens. Nu o să respect ce am mai spus, dar există diferențe între poziții politice divergente și date concrete divergente. Nu mă leg de diferențele de ordin politic, dar membrii au dreptul la părerea lor, au dreptul să se opună avortului, este absolut în regulă, dar ce nu ai dreptul să faci este să impui acel punct de vedere și altora. Și s-a vorbit aici despre o contradicție între a cere sterilizarea și a oferi sprijin uh, pentru femei care au dreptul la avort. Dar totuși lucrurile sunt legate între ele, pentru că până la urmă e vorba despre dreptul unei femei de a-și controla propriul corp, de a hotărâ când vrea să aibă copii și când nu vrea să-i aibă. Sunt niște lucruri legate între ele și e important că Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că refuzul accesului contribuie în mod grav la încălcarea drepturilor femeii. Despre asta vorbim, despre drepturi și despre date concrete și asta o să încerc să fac. O să încercăm să facem împreună. Nu o să răspund la observațiile detaliate cu privire la trimiteri și mențiuni. Uh, o să discutăm despre ele concret și vom da niște informații concrete. Raportul este echilibrat, trebuie să bazăm lucrurile pe date concrete și încă o dată să stabilim echilibrul dorit o să colaborăm în acest sens. M-am bucurat să văd că domeniul drepturilor economice și sociale se bucură de o atenție sporită. Există chestiuni cum ar fi drepturi digitale și eu le-am menționat ca prioritate cheie în reuniunea cu raportorii din umbră pe care am avut-o deja dar nu le-am menționat pentru că nu putem să menționez chiar totul. Discuția trebuia să fie totuși limitată, dar mă bucur că au fost menționate aici prin intervențiile colegilor. Am și eu multe amendamente, dar când faci proiectul de raport, uh, ești limitat de structura care are o formă mai scurtă. Mă bucur că am ajuns la un acord pe anumite subiecte. Uh, avem uh, deja un material consistent, avem o echipă bună, așa că haideți să vedem care e calendarul și mulțumesc tuturor pentru contribuție. Mulțumim pentru aceste uh, remarci de final. Vă pot anunța, în primul rând, că Aplicația pentru amendamente tocmai s-a deschis, deci acum puteți depune amendamente, începând de acum și, de asemenea, avem un calendar pe care vi-l anunț chiar acum. Termenul limită pentru amendamente este 25 februarie la orele 17.30. Proiectul de raport poate fi adoptat în Comisia Libe pe la jumătatea lunii aprilie, 15-16 aprilie, rămâne de văzut și votul în plenară ar putea să aibă loc în luna mai anul acesta. Mulțumesc! Cam atât pe azi dimineață. La orele 14 ne reîntâlnim aici și vom discuta despre Vom avea o diere pe subiectul uh, inteligenței artificiale. Vă mulțumesc! Da. What? Well, there will be plenty of amendments.